Iniziamo? Bine, cari colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Ne reluăm lucrările, avem o după amiază încărcată și de aceea trebuie să încercăm să fim cât mai rapid posibil. Primul punct, de, trebuie să discutăm bugetul pe uh, 2010, secțiunea 3, raportoare Elizabeth Iegle. Știm că pentru agricultură 2010 va fi un an stimulant, stimulator în ceea ce privește atribuirile din buget totuși destul de stricte cifrele, deci o disciplină financiară ă, foarte riguroasă. Avem 108 amendamente care au fost aduse acestui proiect de buget. Raportoarea noastră, Elizabeth Iegle, și-a prezentat proiectul raportului de aviz și totul a fost lucrat într-un timp foarte strâns, dar foarte eficient și aceasta dovedește uh, îngrijorarea noastră profundă în ceea ce privește uh, starea de urgență în care se află agricultura europeană uh, izbită de criza economică actuală și având probleme extrem de mari. Am avut o discuție privind amendamentele și proiectul de aviz care vor fi urmate mâine de votul asupra amendamentelor. Vă amintesc că termenul pentru prezentarea eventualelor modificări la proiectul de aviz este 9 septembrie, ora 12 la prânz. Deci aceasta este data limită la care se pot depune modificările la proiectul de aviz. Acum dau cuvântul raportoarei noastre, Elisabeta Iegle, care ne va prezenta amendamentele și proiectul de raport. Sunt uh, prezenți aici uh, și persoane din partea comisiei, domnul Bockman și domnul Jones. Doamna Iegle, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru introducerea făcută. Domnule președinte, la rândul meu vreau să vă mulțumesc pentru uh, cuvintele adresate în dimineața aceasta uh, înainte de intervenția doamnei comisar. Ceea ce ați spus aceast- în dimineața aceasta și ceea ce ați spus acum reprezintă, de fapt, viitorul nostru. Pornind de la tratatul de la Lisabona, noi cu toții vom avea o nouă responsabilitate și cu siguranță vom face față noilor responsabilități impu- impuse. Mai întâi de toate, Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte cu privire la proiectul de aviz pe care l-am prezentat înainte de pauza de, de vacanța de vară. Cu siguranță ave, aveți textul în fața dumneavoastră, după cum spuneați și dumneavoastră, domnule președinte. Uh, amendamentele pot fi uh, introduse până la 9 septembrie. Vă rog să citiți uh, toate amendamentele și proiectul de aviz cu mare atenție deoarece acest proiect de aviz, uh, bineînțeles, se concentrează în special asupra sectorului produselor lactate, însă trebuie să includem în acest proiect toate celelalte îngrijorări uh, sau teme care suscită îngrijorarea dumneavoastră. Și tocmai de aceea vă cer să uh, introduceți amendamentele necesare până la 9 septembrie. În ceea ce privește raportul pe care îl discutăm astăzi și pe care îl vom vota mâine, mă refer la, la bugetul pentru 2010, secțiunea 3. Dați-mi voie să spun că am avut, bineînțeles, prea puțin timp la dispoziție și avem în continuare puțin timp la dispoziție. Procedura este foarte rapidă. Uh, vă veți da seama de lucrul acesta. Bine, am revenit dintr-o vacanță relativ lungă, însă cu toate acestea vreau să vă mulțumesc pentru toate amendamentele introduse. Și dați-mi voie să vă prezint părerea mea, sugestiile mele. mulțumesc, a trebuit să-mi schimb uh, locul pentru a îmbunătăți, îmbunătăți condițiile de muncă pentru toți. Documentul este acesta, bine, eu l-am colorat, lista de vot o am în minte, însă o avem și înscris. scris Uh, vă rog să-mi uh, spuneți care este părerea dumneavoastră cu privire la text și la lista de vot. Din principiu, în amendamentele mele am uh, cerut o reinstituire a fondurilor în toate domeniile în care Comisia a cerut o scădere a fondurilor alocate. Mă refer, spre exemplu, la um, scăderea restituirilor la export, diferitele premiile oferite uh, producătorilor, etc. Chiar dacă nu sunt neapărat de părerea că restituirile la export reprezintă un instrument uh, valid, în, pe viitor. Am auzit, uh, de fapt, azi dimineață uh, din partea doamnei comisar că aceste instrumente trebuie să fie lăsate la o parte, însă cu toate acestea, în momentul de față, mi se pare că aceste instrumente sunt absolut necesare. Ele reprezintă o soluție temporară și ele ne oferă posibilitatea de a, de a oferi uh, garanții și soluții financiare fermierilor. Și tocmai de aceea, după părerea mea, o schimbare totală cu 180 de grade nu poate fi realizată în momentul de față dacă e să ne gândim la interesele agriculturilor, agricultorilor. În ceea ce privește laptele uh, praf, uh, a fost introdus aici uh, în proiectul meu de aviz. De asemenea, ne referim și la programul de redresare economică Uh, prin care sunt uh, alocate fonduri agriculturii, ei bine, aceste fonduri trebuie să fie uh, să fie adresate agricultorilor. Din păcate, în acest program de redresare economică s-a procedat la scăderea fondurilor alocate agricultorilor cu 124 de milioane de euro. Toate uh, amendamentele pe care le vedeți în fața dumneavoastră sunt uh, deosebit de interesante și trebuie să fie sprijinite, inclusiv cel cu privire la, la um, plasarea de chipuri electronice în cazul oilor. În ceea ce privește în ceea ce privește uh, pachetul privind laptele. Acesta a fost inclus în proiectul meu de aviz. În urmă cu doi ani de zile, programul inițial fusese uh, lăsat la o parte, însă în momentul în care renunțăm la anumite uh, programe de, ac- de acest gen, banii care erau oferiți respectivelor pro programe dispar. Ei bine, noi încercăm să atragem cât mai multe fonduri uh, Uh, pentru uh, problemele cu care ne, afect, ne, ne confruntăm. Acest fond pentru lapte trebuie să fie instituit. După cum ați auzit azi dimineață, uh, doamna comisar nu este de acord cu această uh, propunerea mea, însă cu toate acestea sunt de părere că avem nevoie de acest instrument. El ne oferă o, poziție, o posibilitate adițională de a oferi o un ajutor uh, specific statelor membre. Au existat o serie de programe proiect, uh, pilot, care au fost, uh, au primit cuvințarea comisiei noastre. Ei bine, acum trebuie să oferim fondurile necesare pentru demararea acestor programe pilot. În ceea ce privește fondurile dacă această, aceste plafoane existente în momentul de față vor rămâne aceleași, din păcate le vom uh, depăși cu siguranță în cadrul exercițiului financiar. În uh, următoarele luni, cu siguranță vom putea discuta din nou această temă alături de Comisia pentru Bugete, uh, însă trebuie să ne dăm seama că la final opinia noastră trebuie să primească susținerea majorității, atât uh, susținerea Comisiei pentru Bugete, cât și susținerea în plen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, Mulțumesc, domnule Iegle pentru expunerea noastră foarte clară. Am înțeles cu toții importanța care ne revine în ceea ce privește acest text. Aș dori să știu cine dorește să intervină, după aceea vom da cuvântul uh, comisiei și din nou raportorului. Domnul Luis Capola Santola. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să o felicit pe doamna Iegle pentru activitatea depusă. Este o activitate pe care a desfășurat-o și în legislatura precedentă și de aceea observațiile domniei sale sunt deosebit de importante. Eu vorbesc acum în numele raportorilor din uh, umbră. Domnul Folken n-a putut să fie prezent, dar uh, eu însumi, însumi am luat legătura cu doamna Iegle, am ținut de fapt legătura, am făcut schimb de idei și aș vrea să vă spun că grupul socialist este la dispoziția doamnei Iegle pentru a sprijini o serie întreagă de amendamente, mai ales cele care caută o soluție la problemele foarte grave din sectorul produselor lactate. Am confirmat acest lucru în această dimineață. De asemenea, suntem gata să votăm în favoarea abolirii restituirilor la produsele exportate. Am discutat și anul trecut această chestiune. Există însă o serie întreagă de propuneri la care nu subscriem pentru că ele pun sub semnul întrebării o serie întreagă de compromisuri la care ajunseserăm în cadrul politicii agricole comune. Aceasta se referă la discuția pe care o vom avea în acest sens. Vom face propuneri, unele dintre ele au fost deja prezentate și se referă la producătorii de vinuri. Acestea corespund unui răspuns pe care l a putea da și în cazul crizei din sectorul produselor lactate. Este deci nevoie de o adaptare a bugetului. Mulțumesc, Luis. Suntem cu toții de acord că propunerile Comisiei nu sunt suficiente în sectorul produselor lactate, lucru cu care toți Eh, la care toți am eh, subscris. Alte intervenții? Albert Des? Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc raportoarei în numele grupului eh, politic pe care îl reprezint pentru munca depusă, pentru propunerile făcute. Știm, compromisurile sunt, compromisele sunt necesare în, ca, în cadrul vieții politice și sper să ajungem la un compromis în cadrul discuției noastre. Dacă ne amintim de reuniunea din cursul dimineții, ne amintim de asemenea faptul că doamna comisar a susținut faptul că există fonduri limitate la dispoziția noastră în momentul de față. Prin urmare, noi trebuie să depunem eforturi pentru ca, în ciuda situației dificile, să obținem, obținem totuși fondurile necesare pentru agricultură. Dacă mă uit la ce se întâmplă în Europa, în Germania, stat pe care îl reprezint uh, și uh, uh, mă gândesc la toate toată susținerea financiară acordată băncilor, spre exemplu, îmi dau seama că și agricultura ar merita cel puțin același nivel de sprijin. Uh, E evident faptul că avem nevoie de fonduri uh, suplimentare, astfel încât, în special, această diferență de prețuri uh, uh, între prețurile de producători și prețurile la consumator în ceea ce privește untul sau celelalte produse lactate trebuie să fie depășit, pentru că în momentul în care sectorul alimentar s-ar relansa, cu siguranță Uh, criza economică ar fi cel puțin în parte depășită. Am putea astfel sprijini un important sector economic și am oferit practic o serie de posibilități uh, uh, agricultorilor. Reprezint o, o circumscrit circumscripție mică în care se regăsesc foarte mulți producători de produse lactate. Ne-am, cel puțin anul trecut, din păcate, producția Uh, a, s-a pierdut pur și simplu pentru că prețurile erau mult prea mici, neputând să acopere costurile de producție ale fermierilor. Ne dăm seama care este astfel uh, situația în acest sector. Bineînțeles, eu mă refer doar la Germania, cu siguranță în întreaga Europa situația este mult mai sumbră. Sper că uh, reprezentanții Comisiei și noi, de asemenea, vom încerca să depășim această situație dificilă.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 Doamnă Iegle, vreau să vă mulțumesc și eu pentru munca depusă, însă concluziile noastre sunt diferite. Dacă ne amintim de discuția din cursul dimineții, ne amintim de faptul că am ajuns la concluzia că unele dintre principiile pe care le urmăm în momentul de față trebuie să fie schimbate. Trebuie să încetăm, spre exemplu, a sprijini uh, într-o manieră neloială exportul. Îmi dau seama că avem nevoie de o schimbare radicală a politicii noastre. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra tocmai concluziilor trase în cursul discuției de dimineață. Trebuie să le oferim uh, fermierilor posibilitatea de a se integra ei înșiși pe această piață și de a fi competitivi pe această piață. Trebuie să sprijinim oferta țăranilor. Uh, prin urmare, o mare parte a fondurilor uh, stipulate pentru restituirile la export ar trebui să fie oferite mai degrabă un, unor asociații ale fermierilor, astfel încât aceștia să poată deveni competitivi pe piață. În dimineața aceasta ne-am întâlnit uh, cu reprezentanții ai Asociației Africane a Producătorilor de Lapte. Uh, chiar dacă Comisia ne spune că nu există efecte ale situației de pe piața produselor lactate europene, în uh, alte regiuni ale lumii, ne dăm seama că situația este cu totul alta, pentru că în Africa, spre exemplu, o serie de produse lactate ieftine din Europa distrug uh, producția la nivel local. Trebuie să oprim aceste practici și tocmai de aceea uh, cer ca fondurile să fie puse la dispoziția producătorilor și, de asemenea, cer o reformă a întregului sector al produselor lactate. Mulțumesc. Doamna Morvai a cerut cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Sunt puțin uh, dezamăgită pentru că văd că sugestia mea, propunerea mea pentru uh, acea nouă clauză, acea nouă idee de ecocondiționalitate socială nu primește niciun fel de feedback. Dar fiindcă întreaga lume se confruntă cu o criză foarte gravă, cred că trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua măsuri împotriva crizei și în sensul păstrării locurilor de muncă și a creării de locuri de muncă în domeniul dezvoltării. Temeiul legal al propunerii mele a fost articolul 39 din Tratatul de la Roma, care spune că politica agricolă comună trebuie să aibă ca obiectiv mai multe lucruri și utilizarea optimă a factorilor de producție și în special a mâinii de lucru. Astfel, tratatul de la Roma și politica agricolă comună sunt, au ca obiectiv și mâna de lucru și nu doar profitul. Așadar, eu propun să punem deoparte 10% din subvențiile din uh, sectorul lactatelor și din alte surse, deci să punem așadar 10% deoparte din fiecare sector și să creăm un nou mijloc de subvenție care să fie acordat agricultorilor care să poată crea și păstra locurile de muncă. Ce ar însemna acest lucru pentru sectorul produselor lactate. Dăm exemplul unei mici ferme de lapte cu un singur loc de muncă. Cu aceste subvenții s-ar putea crea un al doilea loc de muncă pentru un soț și o soție, de exemplu. Mă bucur că această propunere este, se bucură de susținerea colegilor mei din jur, spune vorbitoarea. Astfel, această fermă s-ar bucura de un loc de muncă în plus, mulțumită acestor subvenții. Am aici un uh, rezumat de două pagini care explică sensul amendamentelor propuse de mine. Sunt și câteva ecuații acolo care arată cum s-ar spori ocaziile de profit a agricultorilor și cum agricultorii pot fi uh, motivați și stimulați să folosească bani publici pentru a păstra și crea locuri de muncă. Aș dori să aud opinia raportorului, doamnei raportor, uh, în legătură cu această propunere a mea. Mulțumesc foarte mult! Bine! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte intervenții, voi da cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnșoare Bocman, și după aceea vom vedea și intervenția doamnei raportoare. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva comentarii în legătură cu proiectul de aviz. Pentru început, aș vrea să spun că Comisia salută această propunere a raportoarei în proiectul de aviz se fac multe trimiteri la scrisoarea de amendament Numărul de amendamente propuse aici vor fi abordate de comisie în scrisoarea de amendament pe care comisia o va înainta la sfârșitul lunii octombrie și în care se va analiza situația pieței în sectorul uh, lactatelor pentru a vedea ce părți din propunerea comisiei trebuie să fie modificate și, dacă sunt necesare, cheltuieli suplimentare. De asemenea, doresc să menționez că pentru Direcția Generală Agricultură că s-a propus uh, modificarea liniei administrative 0405 și 01 dacă se fac reduceri uh, la aceste linii bugetare, Comisia nu va putea să recupereze aceste sume uh, și în special linia 05, 01 și 04 sunt foarte, foarte importante în contextul reviziei bugetare în ceea ce privește propunerile sectorului, pentru sectorul produselor lactate. Nu am nimic de adăugat la ce a spus doamna comisară în această dimineață. În legătură cu schema de introducere a fructelor în școli, voi repeta ce am spus uh, deja și anume că suma prevăzută pentru anul școlar 2009-2010 este de 90 de milioane, care s-a regăsit în propunerea comisiei. Tehnicile bugetare implică ca ultim, ultima treime să fie plătită în anul 2011. Uh, înainte să aibă loc restituirea din partea statelor membre, ne vom găsi deja în anul 2011, mai ales că trebuie să uh, aibă loc și anumite controle bugetare. Trebuie să adaug că în privința laptelui introdus în școli nu există un plafon uh, aceasta reprezintă o cheltuială obligatorie pentru toate statele membre. În anul 2009, statele membre au folosit mai mult decât se prevedea în uh, buget și Comisia va rambursa aceste cheltuieli. În amendamente, printre amendamente văd că sunt multe care merg în același sens și multe care au fost deja convenite la bilanțul de sănătate. Vă dau exemplul inului și cânepii, care vor fi decuplate cel mai târziu în anul 2011. Uh, Aceste lucruri au fost deja convenite când s-a făcut bilanțul de sănătate. Încă un comentariu în legătură cu proiectul de aviz referitor la marja de 1,1 miliarde. Aceasta este marja pentru întregul uh, capitol 2. Însă pentru primul pilon marja este de 1 miliard doar. Deci cu un miliard mai puțin decât uh, se credea. Așa, dacă vedeți în cifrele furnizate de comisie că se vorbește de un miliard, este vorba de sub plafonul pe care îl uh, luăm noi în calcul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule Borcman, din partea Comisiei, pentru intervenție și acum dau cuvântul doamnei Iegl intervenția domniei sale va încheia dezbaterea noastră în așa fel încât mâine să putem proceda la vot. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Le mulțumesc de asemenea, îi mulțumesc de asemenea reprezentantei comisiei. Intervențiile colegilor s-au referit cu toatele la fermieri, agricultori, la producători, practic. Asta este obiectivul nostru al tuturor, acela de a-l sprijini pe fermieri. Însă cum facem lucrul acesta? Domnul Hoisle, înțeleg ce îmi spuneți, propunerile dumneavoastră nu sunt noi, sunt uh, propuneri discutate din nou și din nou în cadrul Comisiei Agri. Însă, din principiu, în cadrul uh, procedurii bugetare nu putem introduce o nouă politică agrară comună, ci trebuie să discutăm uh, problemele sau aspectele pentru care dorim să acordăm noi fonduri. După cum uh, am auzit azi dimineață, în 2003 am avut bilanțul de sănătate, am reformat PAC și trebuie să pornim de la această bază. Chiar dacă și personal uh, pun sub semnul întrebării unele dintre deciziile luate în 2003, trebuie să recunosc că bazele acelea reprezintă bazele uh, activității noastre în momentul de față. În momentul de față discutăm un buget pe termen mediu, practic, până în 2011. Dacă dorim să discutăm ceva pe termen lung, ei bine, trebuie să pornim de la alte baze, în mod evident. Domnule Murphy, am citit cu mare atenție amendamentele dumneavoastră, însă nu avem niciun fel de baze legale pentru introducerea unor astfel de măsuri. Nu putem să schimbăm total politica agrară pentru că cu siguranță nu am primit susținerea necesară în acest sens. Uh, Propunerea dumneavoastră este în principiu una foarte bună, însă în momentul de față nu putem să, să votăm astfel de amendamente. Mă refer la momentul actual. De asemenea, este în mod evident, este evident faptul că nu putem uh, lua 10% din uh, din subvențiile acordate fermierilor în momentul de față. Cum să le explicăm acest uh, lucru? Cum le putem explica agricultorilor că vom folosi respectivii bani pentru a crea noi instrumente? Nimeni n-ar accepta așa ceva. Vreau să mulțumesc comisiei. Vreau să mulțumesc comisiei pentru uh, toate cuvintele exprimate. Împreună ne vom gândi cum vom reuși să, să atingem pragurile stabilite în cadrul exercițiului financiar. Uh, în momentul de față, noi cu toții trebuie, la nivel național, în cadrul statelor membre, să uh, încercăm a folosi toate uh, fondurile alocate politicii agrare. În ceea ce privește programul privind introducerea laptelui și a fructelor în unitățile școlare, ei, aceste programe sunt deosebit de importante. Am discutat deja aceste uh, aspecte și în cadrul altor uh, reuniuni am cerut de asemenea ca laptele să fie, să fie oferit până și europarlamentarilor în timpul uh, reuniunilor mm, lor. Dacă noi suntem adulți și s-ar putea sau se pornește de la premisa că suntem suficient de maturi pentru a decide care este alimentația uh, sănătoasă, ei copiii nu au uh, această posibilitate, tocmai de aceea trebuie să impunem o alimentație sănătoasă. Tocmai de aceea aceste programe trebuie să fie sprijinite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Înseamnă că am încheiat punctul 5 de pe ordinea de zi, dacă nu mai sunt alte intervenții. Vă reamintesc că mâine va trebui să votăm asupra acestui raport. Este un lucru deosebit de important. mi se amintește să vă spun tuturor, deoarece mâine vom vota amendamentele, să nu uitați cartela dumneavoastră de vot. Vă mulțumesc, mulțumesc doamna Egl. Trecem la punctul 6, care se referă la prezentarea unui studiu privind organizația mondială a comerțului. Este vorba de un schimb de vederi. Întâi vom avea o scurtă expunere a domnului Oliver Prost și Maxi Oda, care ne vor prezenta acest studiu privind negocierile uh, agricole în cadrul OMC după uh, nereușita din 2008 este o temă deosebit de importantă, așa cum spunea și uh, doamna comisar azi de dimineață. Ați văzut și dumneavoastră uh, voința guvernelor de a relua uh, negocierile întrerupte și de a ajunge la un acord în 2010. De aceea, în cadrul acestui acord, sectorul agricol are un o importanță deosebită. Domnul Crost, aveți cuvântul. domnul Crost. Ecco, grazie. A lei. Mr. Chairman, members of the Parliament, uh, Domnule președinte, stimați membri, mă numesc Olivier Prost. Am fost uh, invitați să elaborăm uh, un studiu privind negocierile în domeniul agriculturii ale OMC. Împreună cu colegul meu, Maxim Bodouin, îmi face plăcere să prezint astăzi studiul. Uh, în prima sesiune a noii comisii de agricultură. O să fie destul de greu să rezum în 10 minute, 20 de minute, 8 ani de negocieri, dar voi face tot ce pot. Voi începe prin a sublinia provocările cele mai importante. Una este faptul că aceste negocieri implică mai multe modele agricole care inevit inevitabil duc la uh, logici uh, opuse, contradictorii. Trebuie să se ajungă la un echilibru, pe de o parte, între liberalizare și menținerea anumitor politici agricole, pe de altă parte. Se pare că astăzi statele membre au ajuns la un maxim de liberalizare în lipsa unui uh, regulament mai uh, global. A doua provocare este faptul că runda de la Doha este una de dezvoltare, ceea ce înseamnă că trebuie să se țină cont de mai multe niveluri de dezvoltare, lucru care inevitabil duce la concesii asimetrice, lucru care complică și mai mult negocierile. A treia provocare este așa numita abordarea a întreprinderii unice, lucru care trebuie să țină în echilibru chestiunile agricole și serviciile și chestiunile non-agricole, pe de altă parte. Și încă două provocări. Mulți negociatori cheie, printre care state emergente precum Brazilia, India și China. Și ultima provocare, dar nu și cea mai cea din urmă este dificultatea evaluării impactului concesiunilor și concesiilor. Lucru inerent, având în vedere complexitatea soluțiilor propuse. Inevitabil, la un moment dat apare o lipsă a clarității. Impactul concesiilor este și legat de rezultatul economic. În ciuda tuturor acestor provocări, putem spune că astăzi avem în față un pachet la care OMC-ul se referă prin sintagma modalități, proiectul de modalități, draft modalities, care au trei piloane. Primul se referă la subvenții sau la ajutorul venit din partea statului respectiv. Cutia galbenă sau rubrica galbenă va putea rămâne în continuare, însă va fi mai multă disciplină. Vor fi mai clauza de minimis va fi redusă cu 50% și vor fi introduse plafoane. Un plafon general care nu va putea fi uh, depășit de niciuna dintre rubrici, nici de cea galbenă, nici de cea albastră și nici de plafonul de minimis și vor exista și plafoane specifice fiecărui produs care va împiedica uh, ori concentrarea mai multor subvenții pe anumite produse. ajutorul ce intră la rubrica verde, cu un impact minim de denaturare a comerțului, nu va avea limite bugetare, însă vor fi introduse reguli noi de disciplină, care vor fi introduse în special uh, în privința plăților decuplate. În plus, țările în curs de dezvoltare se vor bucura de mai multe flexibilități vor avea mai multe reduceri, perioade mai lungi de implementare sau uh, reducerea subvențiilor la bumbac, de exemplu. Va exista și un element nou pentru rubrica albastră, care cuprinde plăți directe cu limitarea producției, pentru care nu există credite de reducere. Acest, uh, această rubrică albastră va, va avea și ea un plafon și la cererea Statelor Unite, Sfera de aplicare a rubricii albastre va fi extinsă. Statele Unite au cerut eliminarea condițiilor de limitare a produselor pentru a evita plățile neciclice. Al doilea aspect este accesul la piață. Disciplina de la Doha prevăd mai multe reduceri tarifare, uh, Cotele tarifare sunt cele implicate, iar statele membre vor avea posibilitatea de a desemna ca sensibile un, anumite produse pentru a le proteja totodată cu extinderea cotelor tarifare. o clauză specială de salvgardare. Acest concept s-a folosit în uh, trecut și la runda de la, din Uruguay și a fost folosită în trecut de statele în curs de dezvoltare, în statele dezvoltate și uh, aceasta poate fi eliminată treptat în funcție de uh, fiecare regulă. Vor exista mai multe clauze de protecție pentru țările în curs de dezvoltare, inclusiv uh, produse speciale în plus față de produsele sensibile și un mecanism special de salvgardare care să poată fi folosit de statele în curs de dezvoltare. Declanșatorii vor fi bazați pe volumul de marfă și pe prețurile respective și pot fi folosite în favoarea statelor în curs de dezvoltare. În ceea ce privește concurența la export, Vrem să asigurăm uh, eliminarea treptată a subvențiilor la export până în 2013. Acest lucru a fost o cerere, uh, o solicitare foarte importantă din partea uh, anumitor state. În același timp dorim să consolidăm disciplinele în cadrul întreprinderilor comerciale de stat, care beneficiază de mai multe privilegii la export, precum garanțiile de stat, uh, și așa mai departe. În ciuda faptului că avem un uh, pachet tehnic foarte matur, nu am reușit să ajungem la un acord în 2008. Pascal Lamy a încercat să ajungă la un acord în privința acestui pachet în iulie 2008 uh, în privința chestiunilor agricole și neagricole. S-au făcut uh, multe progrese în anumite aspecte, precum consolidarea nivelului uh, pragului general pentru ajutorul care denaturează comerțul și concurența la export, însă statele membre s-au mișcat cu precauție spre acceptarea acestui pachet. Atunci au apărut destul de multe opinii contradictorii. India s-a opus foarte vehement uh, faptului că mecanismul special de salvardare pentru țările în curs de dezvoltare era insuficient și, de asemenea, exista îngrijorarea Statelor uh, Unite că flexibilitățile acordate anumitor state um, ar pune piedici accesului la piață. În ceea ce privește subvențiile, în general, ar trebui ca disciplinele de la Doha să fie consecvente cu politicile actuale din cadrul PAC. La negocierile de la Doha, acestea au uh, fost, ad, au fost aduse în sensul celor uh, prevederilor OMC. este clar că marj, marjele vor fi reduse substanțial față de runda din Uruguay. Există un plafon de 20 de milioane pentru ajutorul fără de naturare și 40 de milioane pentru uh, rubrica verde. În ceea ce privește accesul la piață, uh, reducerea tarifară care a fost evaluată la 60% în urmă cu câteva luni va crește expunerea la concurența din străinătate și la volatilitatea prețurilor, însă va crește capacitatea statelor membre de a uh, păstra protecția pentru produsele sensibile, cu condiția să existe și uh, extinderile respective în cazul produselor sensibile precum uh, produsele lactate, carne, fructe și legume. În ceea ce privește mm, concurența la export, eliminarea restituirilor la export până în 2013 um, se va face, însă trebuie să existe reciprocitate și în ceea ce privește alte uh, forme de concurență la export. Să comparăm și cu poziția Statelor Unite disciplina produse la Doha reprezintă o limitare reală pentru Statele Unite, pentru că multe plăți directe uh, acordate în Statele Unite încă intră la rubrica galbenă, în timp ce uh, ajutoarele domestice din Uniunea Europeană intră la rubrica verde. De asemenea, clauza de minimis, folosită foarte mult de Statele Unite în trecut, va fi uh, redusă, ceea ce va duce la o trecere a ajutorului din Statele Unite la rubrica galbenă. Putem uh, spune că va fi nevoie de reforme structurale în Statele Unite. În legătură cu uh, concurența la export și creditele la export, după cazul bumbacului S-au făcut reformă în Statele Unite și uh, având în vedere și uh, subvenția în domeniul alimentar. Dar aspectul de piață este foarte important uh, pentru Statele Unite. Eu am o formulă foarte ambicioasă pentru reducerea tarifelor, Să ei sunt preocupați de sfera de aplicare a flexibilităților și de extinderea flexibilităților acordate statelor în curs de dezvoltare. Uh, putem spune că um, creșterea importurilor va avea un anumit efect uh, negativ. În al doilea rând, poate exista uh, un efect pozitiv al concurenței loiale, ceea ce va crește disciplina în uh, toate stimulentele la export. De asemenea, pot, uh, exist, pot exista și efecte pozitive ale, în, privința, în privința domeniului uh, accesului la piață. În cele din urmă, va trebui să vedem dacă PAC are posibilitatea de a atenua impactul rundei de la Doha asupra produselor vulnerabile. Însă acest lucru va depinde și de situația economică și de modul în care vor fi implementate aceste noi reguli de membrii OMC. Înainte de a încheia, vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu clauza de pace, clauza păcii. Pentru că dacă nu se vor încununa cu succes aceste negocieri, vor exista mai multe conflicte în cadrul OMC. Însă dacă se ajunge la un succes, membrii OMC pot evita disputele în privința acordului de subvenții. De exemplu, dacă se demonstrează că un anumit program denaturează comerțul, acesta poate fi examinat în cadrul acordului OMC. Este posibil ca Statele Unite să dorească să ceară o nouă clauză a păcii care să limiteze temporar uh, aplicarea acordului. Având în vedere jurisprudența recentă a OMC, cazul lactatelor, cazul bumbacului și alte cazuri similare, ce urmează? Parametrii pentru un acord viitor nu pot fi încă identificați. Putem ajunge la un consens privitor la pachetul actual, cu anumite modificări privind uh, problemele uh, cele mai importante, precum uh, produsele sensibile, extinderea flexibilităților, mecanismul de salvgardare pentru statele în curs de dezvoltare și alte chestiuni mai puțin discutate, dar la fel de importante pentru um, Uniunea Europeană, precum protecția indicațiilor geografice de pe produse și altele. lucrările de natură tehnică ce vor începe, reîncepe în cadrul uh, OMT vor uh, ajuta la conturarea acestor uh, soluții. Putem ajunge la mini-pachete în probleme precum dezvoltarea. Pot exista discuții multilaterale sau bilaterale care să ducă la o mai multă claritate, la mai multă claritate în privința flexibilităților acordate anumitor state și dacă negocierile eșuează, este posibil să avem multe dispute în cadrul OMC împotriva barierilor netarifare și putem vedea conturarea unor abordări regionale sau bilaterale. După implementarea disciplinelor de la Doha, care ar putea fi uh, o posibilă adaptare la PAC? În primul rând, este imposibil să ne întoarcem la modelul vechi PAC, uh, cu multe intervenții, cu uh, tarife foarte mari la import. Însă putem face anumite adaptări. O mai bună alocare a plăților între agricultori și între zone geografice prin formula de plăți unice pentru agricultură putem extinde fondurile mutuale și uh, schemele actuale de cofinanțare și putem crește plățile și intervențiile pentru sectoarele vulnerabile, precum uh, și introducerea de stimulente compatibile cu OMC. O protecție mai bună a intereselor europene în uh, mediile vulnerabile este posibil să implice folosirea unor instrumente mai tradiționale pentru apărarea sectorului agricol printr-un parteneriat public-privat eficient cu Comisia Europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Grație. Vă mulțumesc, domnule Prost, pentru studiul acesta pe care ni l-ați prezentat. Toți membrii comisiei au primit câte un exemplar din acest studiu și bănuiesc că v-ați dat seama de importanța pe care o avea această temă în viitorul apropiat, mai ales în lumina noului rol pe care Parlamentul îl va avea de jucat. Aceasta se va întâmpla pe 2 octombrie. Deschidem acum dezbaterea. Avem deja persoane înscrise la cuvânt. Dau în primul rând cuvântul domnișoarei Glattenfelder. Elnök úr, magyarul szeretnék beszélni egy... Domnule președinte, dați-mi voie să folosesc limba maghiară în intervenția mea. Dacă ne gândim la legile privind uh, regimul lingvistic introdus în Slovacia, vă dați seama cât de important este pentru mine astăzi să vorbesc în limba maghiară, o limbă a unei, sta- a unei, țări, a unei țări uh, centrale europene. Prin urmare, domnule președinte, baza Uniunii Europene în abordarea rundei de la Doha a fost următoarea. Urmam să ne concentrăm asupra trei domenii importante. în domeniul agriculturii am fost dispuși să facem o serie de concesii. Acest lucru nu urma să se întâmple în ceea ce privește industria și serviciile. Așadar, acest domeniu al agriculturii este privit într-o manieră specială. Consider că ceea ce s-a întâmplat până acum în domeniul agriculturii nu este corect, însă în momentul de față avem o nouă situație în domeniul agriculturii și tocmai de aceea această temă este și mai importantă. Nu cred că serviciile financiare și nici alte tipuri de servicii uh, în niciun fel de sector economic, uh, nici măcar cel uh, industrial, a beneficiat de aceleași măsuri. Uh, prin urmare, nu consider că aceste domenii uh, diferite de cele ale agriculturii ar trebui să fie favorizate într-un fel sau altul. Tocmai pornind de la această idee, un lucru este important și anume uh, lucrurile importante nu sunt detaliile. Trebuie să ne concentrăm asupra temei esențiale și anume ce se întâmplă după runda de la Do- Doha, ce se va întâmpla cu Uniunea Europa, Europeană. Dacă am pornit-o pe o cale greșită, în momentul de față, atunci trebuie să ne retresăm cât mai rapid. Molto bene, grazie. Mulțumesc. Doamna Rans Grafia. Mulțumesc domnule președinte. Cred că miezul acestei discuții constă în ultima frază spusă de expertul nostru, adică o mai bună apărare a intereselor europene și preocupările pentru apărarea mediului înconjurător. De aceea este important ca uh, poziția Uniunii Europene să fie foarte clară în cadrul negocierilor OMC. Agricultura este o monedă de schimb importantă pe piața europeană. Din păcate, Comisia Europeană nu se preocupă în mare, în măsură uh, suficientă de interesele producătorilor și consumatorilor. Există multe lucruri care trebuie să ne facă să ne întoarcem la faptul că Comisia nu ne arată că a exercitat un control serios asupra schimburilor cu țările terțe. Am înțeles de la experți că în momentul de față vor fi introduse măsuri care există în Statele Unite și în Europa. Dar aș vrea să spun că aceasta înseamnă bani mai puțin pentru sprijinirea producătorilor. Aș fi dorit să avem o evaluare a negocierilor de la OMC. Se spune că Europa ar reprezenta 20%, dar este vorba și de țările emergente. Sunt țări ca China, India, Africa de Sud, care nu pot fi neapărat nece- considerate ca Uh, țări emergente sau țări în curs de dezvoltare, pentru că ele sunt puternice, într-adevăr, dar au probleme în interior. De asemenea, să luăm situația din Statele Unite și să spunem că faptul, problemele specifice europei nu sunt tratate așa cum trebuie din acest punct de vedere. Trebuie să știm ce tip de măsuri trebuie să ia Uniunea Europeană ca să putem ști ce anume produse se cumpără și se vând. Dacă este adevărat că trebuie să asigurăm siguranța alimentară, trebuie să ne gândim și la țările terțe fără să îi asfixiem pe producătorii noștri europeni interni în favoarea producătorilor din afară. În sfârșit, registrul uh, de indicatori se referă la state supradezvoltate cum sunt SUA, dar indicațiile geografice europene sunt mai puțin avute în vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, trebuie să vă spun că intervenția dumneavoastră uh, înviorează dezbaterea. Suntem uh, cu toții de acord asupra uh, îngrijorării pe care noi, Uniunea Europeană și Europa, le-am avut în ceea ce uh, privește poziția față de uh, Statele Unite și situația de acolo ca și respectarea intereselor noastre. Sunt curios să văd ce noi opțiuni va avea noua administrație europeană din acest punct de vedere. În această legislatură 77 de miliarde de dolari vor fi alocați agriculturii și uh, în cadrul unei politici care seamănă oarecum cu pacul nostru. Noi avem 10 milioane de agricultori, agricultori și nivelul de ajutorare a acestora nu este încă la înălțime. Mulțumesc! Albert Des a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumim de asemenea și pentru prezentarea pe care am putut-o urmări. Consider că dacă în cadrul OMC vor fi găsite niște reguli cât se poate de coerente, uh, Uh, acestea vor uh, fi favorabile, practic, politicii agricole comune, pentru că altfel am putea folosi doar uh, instrumentul acordurilor bilaterale. Însă, în prezentare, nu am observat standardele care ar putea fi solicitate de OMC. Bineînțeles, OMC-ul nu are drept obiectiv unic doar extinderea comerțului. Mi se pare insuficient. În cadrul negocierilor trebuie să fie impuse o serie de uh, standarde cu privire la protecția consumatorilor, cu privire la uh, calitatea diferitelor produse, etc. Prin urmare, nu este suficient ca uh, membrii comisiei să ceară agricultorilor din Europa să uh, atingă anumite standarde. Nu este suficient. Am fost uh, foarte, uh, foarte des în Brazilia, însă în Brazilia am văzut o mulțime de fermieri care nu respectau standardele de la sine înțelese aici în, în Europa. Iar respectivele respectivele uh, vite crescute mm, în neconformitate cu standardele în Brazilia sunt mai apoi exportate în Uniunea Europeană fără ca această condiție a trasabilității să fie respectată. Așadar, prin urmare, consider că ar trebui să fie impuse standarde la nivel internațional. Mi se pare incorrect să criticăm permanent Uniunea Europeană. Uh, am uh, stabilit că Uniunea Europeană uh, primește 19% din exporturile agrare africane, 45% din exporturile agrare ale Americii de Sud. Ei, uh, Statele Unite, Canadian, uh, Canada, Japonia nu fac lucrul acesta. Din potrive, ei ne critică pe noi, chit că vorbesc în același timp despre uh, cine știe ce condiții echitabile la nivel internațional în ceea ce privește comerțul nu mi se pare corect. Acești parteneri ai noștri vorbesc despre piețe deschise, cu acces nelimitat, însă ele însele nu își deschid piețele produselor provenite din Africa sau din America de Sud, pentru a da un uh, exemplu. Pentru a, uh, dacă îmi dați voie, vreau să-l, uh, să amintesc o declarație făcută de Helmut Kohl la un moment dat, Uh, în fața unor uh, oameni de afaceri. Uh, tot declarația se făcea în cadrul unei discuții deschise. Helmut Kohl spunea că importurile pentru de produse alimentare în Germania trebuie să uh, întreprin, sau să atingă, să respecte aceleași standarde înalte ca și cele stabilite în cazul uh, importului de automobile. În cazul automobilelor, uh, japonezii își pot exporta uh, produsele în Germania doar dacă uh, întrunesc standardele stabilite în Germania. Ei, în cazul produselor agricole, lucrul acesta nu se întâmplă. Trebuie așadar să, să impunem standarde internaționale pentru a preveni importarea de produse uh, cultivate în Noua Zeelandă, Australia sau în America de Sud, produse care nu respectă niciun fel de reguli uh, privind uh, produsele fitosanitare, etc. Doar așa vom putea sprijini agricultura europeană. Grazie Albert, grazie anche per il... Mulțumesc Albert pentru intervenția ta pasionată. Pasion nu e vorba de protecționism aici pe care noi nu-l dorim. Noi dorim ca să fie aplicate aceleași reguli pentru a nu se ajunge la distorsionarea concurenței. Jose Bove are cuvântul acum. Aș dori să intervin în cadrul dezbaterii cu atât mai mult cu cât uh, colegul nostru ne-a deschis calea vorbind despre cărnați. Aș dori să amintesc Comisiei că în urma acordului între Statele Unite și uh, Uniunea Europeană privind uh, bovinele cu hormoni, noi ca suntem, care suntem producători de lapte ovin, suntem taxați pentru că am avut dreptate înainte de încheierea negocierilor și e păcat că așa s-a întâmplat. Intervenția mea se referă la fondul problemei. În noiembrie-decembrie, când va avea loc discuția la Geneva, se vor împlini 10 ani de la uh, summitul OMC. Deja pe vremea aceea s-a explicat că deschiderea Ă, comerțului sau acordurile comerciale se vor izbi totdeauna de chestiunile legate de agricultură. De zece ani ne aflăm în această situație și agricultura umbrește toate celelalte domenii dintr-un motiv întemeiat. Agricultura nu înseamnă nici mașini, nici frigidere, problemele agriculturii nu se pot rezolva așa cum se rezolvă problemele industriale. Sunt două lucruri total diferite. Este cu atât mai adevărat cu cât trebuie să reamintim faptul că mai puțin de 8% din producția agricolă mondială circulă de la un continent la altul, deci mai puțin de 8%, ba chiar a scăzut această cifră. În trecut ea era de 10%, acum este de 8%. Iată problema de fond pe care trebuie să o discutăm nu numai în Europa, ci și cu partenerii noștri externi. De ce să impunem țărilor să-și schimbe producția, politica agricolă doar pentru 8%? În primul rând, noi trebuie să hrănim populația Europei, iar logica exporturilor este cu totul alta. Nu putem schimba politica agricolă doar în lumina politicii de export. Ori cam așa se întâmplă pe plan internațional. Toate regulile politice agricole comune au fost schimbate pentru a se adapta pieții mondiale, fără ca aceasta să însemne extinderea pieții noastre. În, și așa s-a întâmplat și în 1992 și în 2000 și în momentul de față. Este vorba de o deschidere ipotetică a piețelor care nu corespunde realităților de pe piața agricolă și consumului agricol. Acestea sunt chestiunile pe care trebuie să le dezbatem în fond înainte de reluarea negocierilor în decembrie. Tot așa, trebuie să vorbim și despre organismul de uh, arbitraj, de rezolvare a litigiilor. Va fi un mijloc pentru că sancțiunile și măsurile în caz de litigiu nu se aplică decât în cazul țărilor bogate. Dacă o țară săracă ar câștiga în fața Statelor Unite, ar fi incapabilă să preia sancțiunea respectivă. Aceasta înseamnă că trebuie să transformăm organul acesta de arbitraj în așa fel încât și țările sărace să poată câștiga în fața țărilor bogate, să nu dezminăm țările din acest punct de vedere. Eu cred că în decembrie nu se va ajunge la un acord, pentru că o serie de țări în curs de dezvoltare nu vor accepta ne cerem scuze, se întâmplă ceva, o huruială pe plan tehnic, s-a întrerupt transmisia. Are cuvântul Luis Scabra Santos, care încheie dezbaterile. Este vorba de o temă de o actualitate extraordinară care cere o discuție aprofundată. Suntem însă cu toții de acord că nu este nici momentul, nici locul de a discuta această temă. Toate elementele care ne sunt Uh, comunicate pentru a ne putea pregăti bine sunt uh, binevenite și de aceea mulțumesc autorilor studiului. Din păcate nu l-am putut uh, analiza în detaliu, dar există în el elemente foarte interesante. Trebuie să reflectăm în calitatea noastră de instituție, în calitatea noastră de Parlament, înainte de a ne exercita puterea de codecizie. Trebuie să elaborăm o strategie europeană care să răspundă provocărilor pe care trebuie să le înfruntăm. Ni s-au lansat uh, apeluri, suntem interpelați pe plan local și internațional, ori noi trebuie să prezentăm o strategie care să ne permită dezvoltarea producțiilor locale uh, la nivelul schimbărilor climatice, dar și la nivelul unui comerț global care trebuie reglementat cu orice preț, așa cum spunea și colegul Des, Trebuie să uh, nu există decât două posibilități. Ori avem un comerț internațional anarhic, ori unul bine reglementat. Trebuie să discutăm toate chestiunile legate de acest lucru. Ne punem speranțe în noua administrație americană, dar trebuie să ne dovedească că este la înălțimea așteptărilor noastre se vorbește despre uh, reformarea politicii agricole comune pe care o vom discuta în cursul acestei legislaturi. Sunt pași care ne permit să ne apropiem de atingerea obiectivului nostru și ca să îi răspund colegei Morva, ea ne-a vorbit despre componenta socială în ceea ce privește criteriile de acordare a ajutoarelor Propunerea domniei sale este binevenită. Uh, doamna luptă de mai mulți ani pentru schimbări în acest uh, domeniu. Trebuie să avem o politică agricolă comună care să ne permită să ne adaptăm condițiilor de criză economică și financiară actuală toți factorii care pot interveni în acest domeniu trebuie să ajungă la un acord care să răspundă cerințelor zilnice. Mulțumesc, Luis. Vom da apoi cuvântul comisiei după ultimul orator înscris. Mulțumesc, domnule președinte. OMC-ul există în continuare. Atunci când nu se încheie, nu se la un acord, oamenii uită deja discuțiile care s-au purtat. Însă, iată că ne-am întors cu aceleași propuneri. Sunt de acord cu uh, colegii care au vorbit despre standarde de producție impuse în Uniunea Europeană pe care se poate că nu le putem aduce pe masa de discuții uh, la OMC. Și avem uh, dificultăți în a convinge proprii noștri producători uh, că trebuie să facă sacrificii pentru un acord uh, mondial în domeniul comerțului. pentru că ajungem altfel să um, importăm alimente de sub standardele europene. Mă uimește unul dintre uh, dintre chestiunile care vorbește despre uh, impactul negativ în asupra comunității europene. Pe noi mă preocupă foarte mult capacitatea politicii agricole comune de a atenua impactul negativ al rundei uh, de la Doha, în special în ceea ce privește, în special asupra produselor uh, vulnerabile. Vorbim uh, despre o revizuire a bugetului și despre reforma PAC. Am văzut totuși în multe sectoare că propunerea lui Franz Fischer de mai puține reguli și mai, prețuri mai bune pe piață pur și simplu nu s-au materializat în domeniul agricol. Ne gândim la cum gestionăm producția agricolă atât în Europa cât și la nivel internațional. Pentru că citim tot felul de rapoarte în care ni se spune că avem nevoie de produc, o producție de alimente tot mai mare și iată că agricultorii europeni nu pot supraviețui situației actuale. Înțeleg că comisia încearcă să fie elevul bun din clasă și să vină cu tot felul de recomandări altruiste, însă uităm să avem grijă de uh, problemele noastre atunci când intrăm în aceste negocieri. Cred că nu vom ajunge foarte ușor la un acord care să nu prejudicieze producția europeană. Și cred că acest lucru ar trebui să uh, preocupe atât producătorii europeni cât și consumatorii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Fariu. Euh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că mi-ați acordat această ocazie de a studia raportul acesta salutar. Uh, Abia l-am primit, așadar nu vom face nici măcar comentarii preliminare în acest moment. Este o încercare foarte uh, curajoasă de a um, rezuma în mod echilibrat stadiul negocierilor. Vom analiza în detaliu acest raport și uh, vom reveni uh, cu comentarii mai ample. Vă mulțumesc. Bine, se non ci sono dacă nu mai sunt și alte intervenții, mulțumim autorii studiului, mulțumim tuturor celor care au intervenit pe această temă atât de importantă. Trebuie să ne definim foarte bine pozițiile și să cunoaștem și convingerile comisiei. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, importurile de carne de vită din Brazilia. Iată că e o temă pe care o discutăm de mult timp și domnul Rans Garcia a propus să fie invitat un reprezentant al uh, biroului veterinar european uh, de la uh, Dublin care ne va prezenta un raport. Apoi le spunem uh, bun venit al reprezentanților uh, oficiului veterinar din Irlanda. Apoi, în ceea ce privește raportul privind uh, siguranța alimentară legată de importului ca de carne de vită se va putea răspunde la întrebările puse. Aceasta ca să respectăm uh, regulile. Doresc să spun mai ales noilor membri că anul trecut s-a importat în bloc carne de vită din Brazilia, dar s-a impus o blocadă acestor importuri pentru că ele nu respectau certificările europene. Restricțiile uh, s-au impus în unele domenii și au fost efectuate inspecții din partea oficiului veterinar sanitar. În lumina acestor uh, măsuri s-a amânat discuția ținându-se seama de faptul că este o temă sensibilă, ținându-se seama de asemenea de dificultățile care există pe piață și importanța unei evaluări corecte. Dau acum cuvântul reprezentanților Comisiei și domnului Evers de la acest oficiu de care v-am vorbit. Yes. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> I wanted first... Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a ne referi la Brazilia, dați-mi voie să vă explic care este politica noastră privind importurile de carne, în special carne de vită. Comunitatea europeană impune niște condiții foarte stricte de import. Care sunt cele mai importante condiții? Uh, condiția care se referă la febra aftoasă. Uh, ne-am confruntat cu probleme în trecut și, prin urmare, avem niște restricții cât se poate de clare ca, uh, care se referă la această febră aftoasă. Nu permitem importul de Uh, carne dintr-o țară care uh, de un an de zile care, uh, nu s-a, care s-a confruntat cu astfel de probleme legate de um, febra aftoasă. Prin urmare, noi importăm carne doar din America de Nord, din Statele Unite și de, din Canada, de asemenea din America de Sud, Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. În ceea ce privește Africa, importăm carne doar din partea de sud a continentului, adică din Africa de Sud, Namibia și Botswana și, bineînțeles, din Australia și Noua Zeelandă. Doar aceste, din aceste state, carnea poate fi importată în cadrul Uniunii Europene, drept ca urmare a restricțiilor impuse de noi uh, Uh, care vizează febra aftoasă. În plus, avem o serie de uh, reguli stricte cu privire la reziduri. Anumite state care exportă carne în Uniunea Europeană trebuie să aibă planuri cu privire la re, uh, reziduri, planuri cât se poate de bine urmat, urmate sau implementate, astfel încât carnea importată să nu conțină niciun fel de reziduri de medicamente urmăm de asemenea condițiile impuse de Organizația Mondială a Sănătății și, prin urmare, doar anumite părți ale carcaselor de animale pot fi importate în uh, comunitatea europeană. Toate cantitățile importante trebuie să fie însoțite de certificate care să fie semnate de un veterinar oficial din statul de origine. Toate um, cantitățile importante sunt uh, controlate la granițele externe ale Uniunii Europene. La granițele externe, carnea este controlată înainte de a intra pe piața internă. Pentru a evita orice fel de probleme, s-au instituit și alte măsuri de salvgardare, spre exemplu, produsele de origine animale nu pot fi folosite pentru alimentarea animalelor, pentru că uh, o astfel de practică în trecut a dus la izbucnirea uh, diferitor epidemii în uh, Germania sau în Olanda, spre exemplu. Toate aceste epidemii s-au datorat, practic, uh, alim- includerii în alimentația animalelor uh, a unor produse de origine animală. Aceste condiții sunt impuse pentru a proteja efectivul de animale la nivelul comunității. Însă, haideți să ne întoarcem la Brazilia. După cum spunea domnul președinte, la începutul anului 2008, ca urmare a unor misiuni de inspectare în Brazilia, Comisia a decis să impună niște condiții foarte stricte cu privire la exportul sau importul de carne de vită din Brazilia. Care sunt aceste condiții? Una dintre cele mai importante este următoarea. Carnea trebuie să fie dezosată și maturată. De ce cerem lucrul acesta? Dorim să ne asigurăm că dacă vreun virus este prezent în carnea uh, animalului, uh, acest virus este distrus în timpul procesării. Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, organizația, organizație care a stabilit o serie de reguli cu privire la comerțul și exportul de carne, carnea uh, maturată și dezosată poate fi uh, importată chiar din state care s-au confruntat cu boala uh, febrei aftoase. Noi, Însă mergem sau facem aceste condiții privind importuri mult mai severe decât cele propuse de OMS, tocmai pentru a ne asigura că putem asigura un nivel de siguranță suplimentar sau maxim. Tocmai de aceea cerem ca carnea importată să fie dezosată, respectiv maturată. De asemenea, animalele care sunt sacrificate trebuie să fie petrecut uh, cel puțin 40 de zile înainte de sacrificare în cadrul uh, fermei uh, care aparține companiei care se ocupă de sacrificare. Ba mai mult decât atât, acele animale trebuie să fie petrecut cel puțin trei luni înainte de sacrificare într-o regiune în care să nu fie existat focare de febră aftoasă. Aceste condiții sunt impuse Braziliei în ceea ce privește exportul de carne înspre Uniunea Euro- Europeană pentru a ne asigura că acele 9, 90 uh, de zile uh, sunt uh, respectate, trebuie să fie întrunit ca criteriul trasabilității. Aici am avut anumite probleme. Uh, în, uh, la finele anului 2007 și tocmai din acest motiv, la începutul anului 2008, Comisia a impus noi condiții uh, în cazul importului de carne din Brazilia. Care au fost condițiile suplimentare? Aveam în trecut cele 40 de zile și 90 de zile pe care le-am explicat uh, cu câteva secunde în urmă. Uh, am introdus noi condiții precum următoarea. Toate animalele sacrificate trebuie să provină din cadrul unor holdinguri care au fost certificate de către autoritățile din Brazilia, astfel încât să ne asigurăm că există o bază de date care ne permite să urmărim uh, animalul înainte de sacrificare. Pe lângă toate aceste condiții suplimentare, au existat mai mult de 30.000 de com- companii uh, care aveau dreptul să exporte uh, carne din Brazilia în Uniunea Europeană. Odată cu implementarea noilor condiții, brazilienii au trebuit să recunoască că doar circa 100 de companii întruneau toate aceste condiții suplimentare. Prin urmare, când ne referim la exportul de carne de vită din uh, Brazilia înspre Uniunea Europeană, ne dăm seama că în anul 2007 existau uh, uh, circa 300 de mii de tone de carne care erau exportate înspre Uniunea Europeană pentru ca mai apoi, după impunerea noilor condiții, uh, cantitatea să scadă la mai puțin de 10.000 de tone de carne exportată pe an. Observăm astfel o scădere drastică a exporturilor de carne de vită din Brazilia înspre Uniunea Europeană. Vorbeam despre cele uh, puțin mai mult de 100 de companii uh, care sunt autorizate de autoritățile braziliene. E bine, înainte ca aceste companii să fie autorizate de către partea braziliană și să fie certificate de asemenea de uh, către comisie, cerem ca rapoartele de audit ale respectivei companii să fie puse la dispoziția uh, Comisiei Europene. Aceste raporturi sunt uh, cercetate, analizate înainte ca respectiva companie să fie inclusă în bazele noastre de date. Aceste condiții au fost uh, implementate cu uh, circa 18 uh, luni în urmă și 18 luni în urmă și în momentul de față avem în bazele noastre de date puțin peste o mie de companii care ar putea întruni aproape toate condițiile pentru exportul de carne în uh, Uniunea Europeană. Anul trecut, când o misiune a Parlamentului a, a uh, fost la fața locului în uh, Brazilia, reprezentanții Uniunii Europene au ajuns la concluzia că circa 1300 de companii uh, Um, nu sunt uh, neapărat uh, foarte uh, numeroase. foarte numeroase. După implementarea condițiilor suplimentare, suplimentare Inspectorii noștri s-au prezentat la fața locului și uh, dați-mi voie să vă amintesc că au existat circa 8 misiuni, dacă nu mă înșel, care au uh, fost trimise în Brazilia anul trecut. Misiunea lor nu era aceea, doar aceea de a inspecta uh, condițiile de procesare a cărnii, ci și a altor produse. Continuăm să inspectăm cam toate produsele care sunt exportate de Brazilia în Uniunea Europeană, însă revenind la subiect, inspecția făcută anul trecut nu ne-a furnizat uh, informații îngrijorătoare. Uh, prin urmare, Comisia nu a instituit noi condiții de salvgardare. A mai existat o Uh, inspecție demarată de FVO, Food and Veterinary Office din uh, Dublin, iar uh, rezultatul acelei inspecții a fost următorul. Nu s-au înregistrat niciun fel de deviații de la condițiile impuse de Uniunea Europeană cu privire la exporturi. Prin urmare, Uniunea Europeană nu a cerut uh, instaurarea unor noi condiții uh, pentru garantarea calității cărnii importate. Bineînțeles, sunt deosebit de pre, suntem deosebit de precauți în ceea ce privește importul de produse, în special din Brazilia, asta pentru a ne asigura că cetățenii europeni sunt protejați în adevăratul sens al cuvântului. Cred că prin cele spuse v-am oferit o privire de ansamblu asupra celor ce s-au întâmplat în ultimii 2-3 ani, însă, bineînțeles, sunt dispus să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea noastră. Dau cuvântul domnului Heras Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă explic ceva mai mult ceea ce reprezentantul Comisiei definea ca fiind o prudență din partea Comisiei. Anchetele care au fost făcute anul acesta de către oficiul de epizotii arăta că uh, Inspecțiile făcute în Brazilia au dovedit că fermele respective prezintă multe neregularități, mai ales în ceea ce privește trasabilitatea. Există probleme eh, legate și de eh, pluralitatea personalului implicat în activitatea la aceste ferme. Există veterinari, pe de o parte, și controlori care uh, au cam aceleași misiuni. Apoi există uh, produse care sunt traficate și tranzitează prin teritoriul uh, Uniunii Europene, așa cum a arătat și reprezentantul Comisiei, sunt zone neautorizate pentru exportul spre Uniunea Europeană. Dar tranzitul și trecerea pe piața europeană trebuie controlate foarte strict în, și autorizate, pentru că altfel avem de-a face cu riscuri sanitare evidente. Ni s-a vorbit aici de febra aftoasă. Iată că există riscuri sanitare care pot apărea în aceste condiții. Vorbeam și de neregularitățile care există pe 55% dintre fermele uh, de acolo. Întrebarea este Oare restul fermelor care n-au fost controlate, deci care nu intră în aceste 55%, eh, prezintă aceleași neregularități? Deci, iată că sunt probleme grave și o întrebare izvorăște de aici. Poate că este nedrept pentru producătorii europeni cărora li se impun criterii foarte stricte. Având în vedere toate aceste lacune, mă întreb dacă nu se impun niște restricții riguroase în ceea ce privește importurile din Brazilia. Cum poate încerca Comisia Europeană să-și protejeze consumatorii în fața acestor riscuri evidente? Domnul Smith are cuvântul. Uh, Domnule președinte, vă mulțumesc. Îi salut și le spun bun venit uh, colegilor noștri de la comisie. Le mulțumesc pentru prezentare. În uh, această saga a vitei braziliene au fost foarte multe aventuri pe care le-am trăit și aproape că am oprit cu totul uh, transportul de uh, vită braziliane. Totuși, uh, știți că Asociația Irlandeză a Agricultorilor încă s-a plâns de calitatea trasabilității din Brazilia și au dreptate. Așa cum a spus doamna Hans Garcia, încă sunt multe semne de întrebare în această privință. Înțeleg că de la 30.000 de companii am ajuns la 1.300 de companii uh, înregistrate, deci de la 300.000 de tone de vită braziliană am ajuns la 10.000 de tone vită bra- braziliană, deci desigur problema este mult mai puțin gravă decât în trecut, însă există încă semne de întrebare în privința trasabilității uh, în Brazilia. Uh, deci se spune că 50% uh, din uh, inspecții nu uh, întrunesc rezultate 100% bune. Așadar sunt îngrijorat. Deci, sigur, există diferență între mici abateri și uh, chestiuni cu adevărat uh, grave. Așadar, uh, spuneți-mi, e vorba doar de uh, câteva hârtii care nu s-au potrivit sau de uh, întregi ferme de vite care nu sunt înregistrate nicăieri? Pentru că agricultorii irlandezi și scoțieni sunt foarte îngrijorați în această privință. Uh, eu nu am nicio problemă cu importurile din Brazilia atâta timp cât uh, standardele sunt conforme celor europene, însă trebuie să ne asigurăm că este așa și de aceea vă adresăm dumneavoastră această întrebare. Mulțumesc, domnul Des are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să de fapt m-am referit la Brazilia în timpul intervenției mele cu privire la OMC. Dați-mi voie să felicit uh, Comisia pentru toate eforturile depuse în ultimul timp. Însă trebuie să ne amintim că nu doar Brazilia trebuie să fie pusă la stâlpul uh, infamiei. Pentru că există state care încalcă condițiile noastre mult mai fragrant decât uh, Brazilia. Însă uh, am fost în Brazilia de nenumărate ori și trebuie să spun că există anumite măcelerii în care condițiile sau standardele europene sunt întru totul uh, respectate. Uh, Însă, în ceea ce privește transportul de animale în Brazilia, situația stă cu totul altfel. Data viitoare, când voi merge acolo, voi uh, filma aceste uh, modul în care animalele sunt uh, transportate. Ei, în domeniul acesta, cu siguranță, standardele europene nu sunt acceptate sau respectate și lucrul acesta trebuie să fie luat în considerare. Nu trebuie să fim prea generoși când vine vorba de import, importuri, pentru că, practic, îi rănim pe uh, proprii noștri fermieri și de asemenea sprijinim maltratarea animalelor în aceste state. Și în acest domeniu trebuie să fie respectate statele, standardele europene. În momentul în care compar Europa cu Brazilia, mă gândesc la următorul lucru. Dacă în uh, Germania uh, este defrișată o porțiune de 100 de metri pătrați uh, de pădure pentru creșterea a 10 vaci, Uh, fermierul respectiv este tras la răspundere. În Brazilia însă se defrișează sute și sute de kilometri pătrați de pădure uh, ecuatorială. Ei, lucrul acesta nu, nu trebuie să fie acceptat. Am fost și în zona centrală a Braziliei, zona Petrolina. Acolo apa râului este folosită pentru, uh, pentru irigații pentru irigarea pășunilor. Ei, dar se folosește atât de multă apă încât uh, râul seacă înainte de a se vărsa în Oceanul uh, Atlantic. Dacă lucrul acesta s-ar întâmpla undeva în Germania, cu siguranță agricultorul ar fi tras la răspundere. Prin urmare, și aceste standarde trebuie să fie egale. Cu siguranță în viitor vom discuta din nou și din nou despre aceste standarde teme. Cer doar ca standardele europene să fie respectate și în ceea ce privește importurile. Uh, Madame McGuinness. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt de acord cu ultimul uh, comentariu al lui Albert În general, la Comisia Envi s-a vorbit despre agricultură și despre schimbările climatice și despre um, pădurile tropicale. Uh, Cred că trebuie să uh, ne gândim cu toții în cadrul Uniunii Europene, nu doar la Comisie, ci și uh, în Parlament și uh, în alte foruri, la, cum, la problema abordării schimbărilor climatice și la agricultură și la cum este ea afectată de acestea. Am avut 30.000 de cirezi de vite sau de la care puteam să ne aprovizionăm cu vite și acum avem 1300. Evident, această abordare foarte prudentă este una adoptată foarte recent. Aș vrea să aud mai multe detalii despre rezultatele efective ale inspecțiilor care s-au efectuat. Am citit, de exemplu, că din de la 12 ferme care au fost inspectate, 6 uh, au fost neconforme, 3, uh, la 3 se petreceau activități frauduloase în ceea ce privește trasabilitatea încălcări destul de serioase dintr-o perspectivă europeană. Dacă un agricultor european uh, ar fi fost uh, prins cu astfel de activități, el sigur ar fi fost amendat foarte um, dur. Dacă noi considerăm că standardele noastre sunt uh, importante, ei bine, cred că ele trebuie să fie implementate un procent de 100% atât la nivel național, domestic, în Uniunea Europeană, cât și în afara Uniunii aș vrea să aud mai multe argumente din partea Comisiei și aș vrea să ne spună dacă uh, consideră că nivelul și numărul de inspecții care s-au făcut până acum oferă o imagine completă. Eu am văzut uh, în Brazilia foarte multe animale care nu aveau uh, acele etichete de identificare. Aș fi preferat să, ca acest raport să fie mai detaliat și uh, Sincer, pun la îndoială concluzia că nu este nevoie de măsuri suplimentare pe baza informațiilor pe care le dețin. Dar uh, aș vrea să mă corectați dacă mă înșel. Poate că nu am citit eu bine acele informații, dar uh, cred că încă mai sunt multe de făcut în privința nivelului de cooperare. Și încă o întrebare. Am auzit foarte multe despre autoritățile competente Uh, care sunt răspunzătoare cu efectuarea inspecțiilor. Cât sunt de competente aceste autorități și cât, în ce măsură sunt ele independente de fermierii pe care uh, îi controlează. Mulțumesc. Domnul Nicholson, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Problema pe care o am eu uh, este că termenii folosiți de comisie în acest raport, ca de exemplu micile deficiențe și uh, deficiențele nesemnificative. Acestea sunt formulări ale comisiei și nu mi se par foarte fericite. Am ascultat opinia domnei comisar în această dimineață, am ascultat și pe domnul Des și sunt de acord cu tot ce s-a spus. Un lucru foarte clar care reiese din discuțiile mele cu fermierii de la mine din uh, țară este că ei nu sunt împotriva importurilor în Uniunea Europeană, însă, ele trebuie să se ridice la, farm- la standardele pe care trebuie să le întrunească agricultorii europeni. Și nu avem indicații cum că standardele acestea sunt uh, respectate. Cred că acest raport este pur și simplu o uh, repetiție a vechilor promisiuni ale autorităților braziliene, care nu s-au materializat deloc. Uh, și aș vrea să um, rog Comisia direct să ne răspundă dacă acest sistem uh, folosit pentru uh, urmărirea animalelor în Brazilia este unul fiabil în care putem avea încredere? Pentru că atunci când citesc uh, în raport că 50% din fermele vizitate nu sunt la înălțimea standardelor noastre și că la o fermă sunt probleme cu documentele de transport ale animalelor. Domnule președinte, dacă acest lucru s-ar întâmpla în Europa, unui fermier european, acest agricultor ar pierde tot. Și noi, în acest raport, numim o astfel de abatere deficiență minoră? Aceasta nu este o încălcare minoră, în opinia mea. unele animale au fost uh, marcate 14 luni mai târziu decât ar fi trebuit să fie marcate. S-au inspectat 12 uh, ferme, cred că au fost bine selectate și dacă autoritățile braziliene sunt ca alte autorități, probabil că au ales primele 12 ferme și din uh, cele mai bune 12 ferme din Brazilia, 6 nu se ridică la înălțimea standardelor? Atunci mă întreb care este situația celorlalte ferme. Trebuie să spun uh, comisia ei că este momentul să oprim această mascaradă a inspecțiilor în Brazilia, care nu se ridică la standardele impuse de noi. Fermierii mei îmi spun că ar fi bine să nu acceptăm importuri care nu se ridică la standardele europene și cred că în raport trebuie să folosiți termenii potriviți, pentru că nu e vorba de abateri uh, la care să primim uh, pentru care să primim o simplă mustrare. Sunt abateri grave care trebuie pedepsite. Mulțumesc. Un pișu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vicepreședinte Niculescu. Dragi colegi, vorbesc pentru prima dată în fața dumneavoastră m-am înscris pe listă prea târziu și am înțeles că atunci când avem invitat un comisar trebuie să te înscrii cu mult timp înainte pe lista de oratori. Oricum împărtășesc părerile eh, antevorbitorilor mei în ceea ce privește caracterul incoerent și incompatibil uh, legat de criticile făcute de comisie în ceea ce privește abaterile constatate în Brazilia. Voi merge chiar mai departe decât atât. Îndrăznesc să sper că nimeni din această sală și nimeni din comisie nu crede că Comisia Europeană trebuie să impună norme pe plan uh, sanitar sau legat de ocrotirea mediului. Dar toată lumea este de acord că trebuie să ne protejăm modelul nostru de societate, consumatorii noștri, mediul nostru înconjurător. De aceea cer să mi se explice de ce, dacă acesta este obiectivul nostru, protejarea consumatorilor, normele sunt aplicate doar producătorilor de aici și, nu, și celor care vând la noi, exportă la noi. De ce nu sunt aceleași norme pentru toți? Asta înseamnă că înșelăm pe consumatori lăsându-i să vadă că reglementările europene sunt valabile pentru toate produsele pe care ei le cumpără, în timp ce, în realitate, există mari diferențe între normele aplicate producătorilor europeni și cele aplicate producătorilor externi. În cadrul reformei politicii agricole comune, trebuie să ne gândim la această temă esențială, reciprocitatea aplicării normelor. Doamna comisar, vorbind azi de dimineață, de uh, alimentație și de organismele genetic modificate, dacă nu sunt bine precizate, ar înșela consumatorii. Sunt de acord. În consecință, și în mod concret sunt de acord cu antevorbitorii, iar argumentul de a spune uh, așa facem protecționism mă depășește tocmai pentru că normele pe care le-am elaborat sunt făcute să ne protejeze consumatorii și mediul înconjurător. Aceasta nu înseamnă protecționist, ci apărarea mediului, o activitate reglementată în cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Beșu! Domnul Agnius. Pardon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Continui și eu uh, cu același ton cinic. Data viitoare, când reprezentanții Comisiei vor merge în Brazilia, ar trebui să aleagă un loc, o destinație aleatorie și să nu se lase abătuți de la drum. Ce s-a întâmplat uh, ce, care este diferența între uh, carne și și uh, făina folosită în uh, alimentația animalelor. Ați făcut o diferență sau nu? Vă mulțumesc. Doamna de Lange, aș dori să-i mulțumesc Comisiei Europene pentru toate explicațiile pe care ni le-a oferit. Însă această poveste pare să nu se mai termine. Am petrecut uh, mult timp discutând despre Brazilia. Însă haideți să fim sinceri. Cred că e, e corect uh, să spunem că trebuie să facem anumite îmbunătățiri. Uh, Comisia Europeană sau Comunitatea Europeană a vorbit cu o singură voce, însă lucrul acesta se datorează faptului că Parlamentul European a presat, practic, Comisia uh, astfel încât Comisia a fost practic obligată să deruleze lucrurile într-o manieră corectă. Dacă sunt un agricultor îmi pune o întrebare cu privire la carnea importată din state terțe și încearcă să afle dacă aceste state terțe întrunesc aceleași standarde, îndeplinesc aceleași standarde ca și producătorii din Euro Europa, ar trebui să-i răspund da, dar uh, Uh, asta pornind de la informațiile din raportul uh, pe care îl avem în față. Însă fermierii, noștri vor un răspuns cât se poate de clar, da sau nu. Însă nu putem uh, da un răspuns afirmativ cât se poate de clar. Acum trebuie să ne gândim ce vom face după acest raport, ce vom face, ne vom uita la rezultatele menționate în raport și vom uh, spune că da, au fost înregistrate progrese, dar uh, acestea nu sunt neapărat ideale sau ceea ce ne-am fi dorit, însă există totuși un progres și haideți să vedem ce facem cu controlul sau uh, putem spune da, există un și putem în consecință să extindem lista de companii care exportă carne în Uniunea Europeană. Aș dori să aflu ce va face Comisia în acest sens în viitor. Nu cred că trebuie să ne mulțumim acum cu cele aflate și uh, să nu instaurăm controle mult mai stricte, pentru că nu e momentul. Doamna Harkin. Thank you, uh, Mr. Chairman. I've read through Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit acest raport de la Autoritatea Sanitară uh, Veterinară, așa cum am citit mai multe rapoarte privitoare la carne de vită provenită din uh, Brazilia și concluzia generală este că situația în general este satisfăcătoare. Eu am fost profesor de matematică foarte mulți ani. Dacă un student de-al meu mi-ar aduce un astfel de raport, nu l-aș numi satisfăcător. Foarte mulți membri au subliniat situația descrisă în acest raport și pot spune că este departe de a fi satisfăcătoare. Mulți salută acest raport și eu o fac, însă dacă citim conținutul acestui raport și încercăm să îl uh, corelăm cu concluzia, te întreb dacă citești raportul corect. E adevărat că am fost cinică, însă am spus adevărul. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că, în concluzie, este nevoie de măsuri care să ducă la îmbunătățirea credibilității și eficienței controalelor. Așa cum a spus un antevorbitor, aceasta este o poveste fără sfârșit, pentru că acest lucru apare în toate rapoartele referitoare la Brazilia. Nu intru în uh, detaliu, dar 50% uh, de ferme au uh, fost, nu, au, nu s-au ridicat la standardele europene. Așadar, la următoarea vizită a Comisiei, cred că ar fi bine pur și simplu să punem pixul pe hartă și să mergem acolo. Eu personal nu consider că acest raport este satisfăcător și cred că nici colegii mei nu au considerat acest raport satisfăcător. Mulțumesc. Domnul Glasfelder, aveți cuvântul. Köszönöm szépen. Ahhoz szeretnék csatlakozni, amit előbb... Vă mulțumesc. Vreau uh, să susțin cele spuse de domnul Des. Și anume, faptul că există foarte mari probleme în ceea ce privește transportul animalelor, uh, cu siguranță, standardele noastre cu privire la protecția animalelor nu sunt întrunite în uh, Brazilia. Există anumite regulamente cât se poate clare, declare cu privire la exporturile exporturile Uniunii Europene, de asemenea există regulamente cu privire la uh, importuri. Uh, Există și anumite interdicții privind uh, importuri uh, de produse, de exemplu, uh, din carne de focă, interdicții puse, impuse din motive morale. Ei bine, toate aceste standarde trebuie să fie întrunite uh, Însă, din păcate, există cazuri uh, precedente care trebuie să fie luate în considerare. Dacă în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului nu, vor, nu, va, nu se va ajunge la un uh, consens cu privire la instaurarea unor reguli internaționale uh, care să ia în considerare bunăstarea animalelor și în cazul uh, importului, atunci trebuie să folosim aceste precedente pe care le avem deja. De exemplu, în ceea ce privește comerțul cu, uh, cu carne de focă, acest precedent poate fi folosit, reprezintă o bază legală foarte bună uh, care ne permite luarea de măsuri eficiente. Există reguli aici în Uniunea Europeană, există norme în ceea ce privește Um, modul în care sunt uh, ținute în captivitate animalele, ei bine, aceste rogul, reguli trebuie să fie respectate atât în Uniunea Europeană cât și în alte state ale lumii. Are cuvântul acum reprezentantul Comisiei pentru a răspunde întrebărilor. Thank you, Mr. Chairman. A lot of uh, questions for us. Mulțumesc, domnule președinte. Ni s-au adresat multe întrebări. Pentru început voi uh, aborda cele mai importante chestiuni aduse în discuție. S-a vorbit despre tranzit, despre tranzitul de uh, carne. Carnea care tranzitează comunitatea trebuie să îndeplinească aceleași condiții de sănătate a animalelor ca și carne importată. Astfel încât să nu poată avea loc niciun fel de fraudă, uh, și să nu uh, intre în comunitate carne care a căzut uh, din camion uh, pe drum. Pentru a evita posibilitatea fraudării pe teritoriul comunitar, nu trebuie să punem în pericol sănătatea animalelor europene. Așadar, vă dau un exemplu să spunem că un transport de carne din Statele Unite traversează Uniunea Europeană în drum spre Rusia. Trebuie să se îndeplinească anumite condiții. Ca și carnea importată de Uniunea Europeană. Așadar, regulile sunt aceleași. În al doilea rând, problema trasabilității care a fost aduse uh, în discuție de colegii noștri. În Brazilia, desigur, sunt foarte multe vite care nu sunt marcate. Doar 1% din uh, fermele înregistrate îndeplinesc criteriile impuse de noi și uh, pot asigura trasabilitatea. Așadar, doar 1% din vitele de carne din Brazilia sunt înregistrate în sistem și pot face exporturi către comunitatea europeană. Așadar, bineînțeles că există foarte multe vite care nu sunt marcate în Brazilia, însă noi trebuie să ne asigurăm că animalele care sunt uh, transportate către Uniunea Europeană au petrecut 40 de zile în ultima fermă și 90 de zile în regiunea neafectată. Mai mulți membri au spus că ar trebui să facem uh, următoarea vizită în Brazilia pur și simplu uh, punând pixul pe hartă. Desigur că putem face acest lucru. Domnul Rivers este alături de mine și, desigur, tocmai aceasta este ideea din spatele inspecțiilor pe care le facem. Trebuie să facem vizite neașteptate și să verificăm dacă standardele europene sunt respectate, iar acest lucru nu se face doar în țările terțe, ci și în cadrul comunității. Există sisteme computerizate care trebuie să asigure trasabilitatea vitelor în uh, statele membre. În ceea ce privește raportul, este un raport pozitiv, unul negativ, este bun, este rău. Oficiul Sanitar Veterinar produce pe an 150 de rapoarte, așadar se fac anual cam 150 de inspecții. Jumătate în uh, statele membre, jumătate din uh, state terțe. Puteți vizita site-ul Oficiului Sanitar Veterinar și puteți citi rapoarte privitoare la importurile din state terțe sau din state membre. Experții noștri sunt foarte uh, bine pregătiți, sunt probabil cei mai buni din lume și scopul inspecțiilor este depistarea problemelor. Problemele, fie și minore, sunt subliniate în raport, iar domnul Rivers, care se află alături de mine, este unul dintre cei mai experimentați inspectori și el poate să răspundă la fiecare punct din raport la care s-au referit uh, membrii care au luat cuvântul înaintea mea. În legătură cu uh, hrănirea animalelor cu uh, produse de la alte animale, această practică este interzisă în uh, comunitate. Așadar, dacă începe o epidemie în comunitatea europeană, aceasta nu va începe pentru că animalelor, sau, uh, animalelor au fost hrănite cu produse provenite de la alte animale. Uh, gripa porcină care a pornit în Europa 97-99 și a dus la uciderea a 11 milioane de uh, porci a pornit uh, pentru că animalelor li s-au uh, dat produse provenite de la alte animale. Așadar, această practică este interzisă în comunitate. Un membru s-a referit la standardele abatoarelor. În Brazilia există abatoare de standarde foarte înalte, care sunt controlate de serviciul veterinar uh, brazilian și sunt inspectate și de inspectorii noștri. Pot să vă asigur că standardele sunt foarte înalte, mult deasupra multor uh, abatoare ce încă funcționează pe teritoriul comunității. Parlamentul a făcut o vizită anul trecut și uh, membrii care au uh, participat la această misiune pot confirma că abatoarele din Brazilie sunt foarte bine echipate și că trasabilitatea la aceste abatoare se ridică la cele mai înalte standarde. Așa cum au spus mai mulți membri, Raportul spune că 6 din 12 ferme care au fost inspectate au probleme. Din acele 6 ferme, 3 au fost identificate ca având abateri minore și celelalte 3 cu abateri mai importante. Însă, așa cum am spus, îl voi lăsa pe colegul meu, eh, Evers, să detalieze acest subiect. Dacă doriți, putem să răspundem și la alte întrebări pe care doriți să ni le adresați. Mulțumesc! Bine, grație! Eu cred că și ci asta. Mulțumesc! Cred că dezbaterea a fost cât se poate de amplă și a subliniat preocupările pe care noi le-am exprimat și la punctul precedent despre ordinea, de pe ordinea de zi. Noi suntem foarte sensibili la deschiderea frontierelor europene către produse care nu respectă regulile noastre și de aceea le discutăm și suntem împotriva oricărei forme de protecționism. Totuși, trebuie să ne gândim la impactul opțiunilor noastre. Dacă nu mai există alte intervenții, cred că ne putem opri aici cu reuniunea noastră. Ne întâlnim mâine dimineață la orele 10 Eh, vă rog să mă scuzați, spune domnul președinte, la ora 9 ne întâlnim coordonatorii, la ora